Good afternoon, dear colleagues, ladies. Bună ziua, stimați colegi, doamnelor și domnilor. Nu e niciodată prea mult. Începem sesiunea următoare cu audiere în legătură cu agenda digitală într-o marți după amiază, spune vorbitorul. E o audiere deosebită. Uh, for each, each, each committee hearing la Comisia ITRE și acum avem a cincea parte a sesiunii noastre. Foarte bine. Dar se spune că vor fi și mai multe activități peste câteva luni. Minunat. Subiectul nostru e foarte important. Interoperabilitatea, soluții pentru administrația publică firme și cetățeni. Acesta e subiectul audierii. Știți foarte bine cât de important este. Aș vrea să urez bun venit vorbitorilor și să vă mulțumesc dumneavoastră în numele Comisiei ITRE pentru că ați acceptat să participați la această audiere foarte importantă pentru noi. Avem nevoie de consiliere din partea specialiștilor și unii dintre noi suntem specialiști, suntem profesioniști și avem o responsabilitate comună pentru agenda digitală în statele membre. În continuare, e foarte important să auzim uh, ce aveți dumneavoastră de spus și comisiile IMCO și LIBE, comisii asociate pentru dosarul legat de această audiere. IMCO și LIBE, membrii acestor comisii au fost invitați să participe la audiere. Poate că unii vor fi prezenți ulterior. Raportorii de la INCO și LIBE au fost invitați să deschidă audierea. Unul dintre raportorii de la LIBE nu va fi prezent, dar raportorul de la INCO da. Aș vrea să vă informez că am consacrat o oră și 30 de minute, deci la 4 și jumătate ar trebui să ne încheiem audierea. Și la început aș vrea să îl invit pe raportorul de la ITRE să fac o prezentare, apoi raportorul de la IMCO, apoi Comisia Europeană și apoi niște studii de caz din Portugalia și al doilea din Polonia. Cam așa se va derula audierea. O luăm cu... O luăm cu începutul. Domnul Carlos Zorino este raportorul și aș vrea să citesc din nou titlul Soluții de interoperabilitate pentru administrațiile publice, firmele de afaceri și cetățenii în sectorul public și, stimate prieten, domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a ține această audiere publică. E un subiect foarte important și audierea e foarte importantă. Vom avea un schimb de părere aici. În comentariile inițiale nu o să prezint raportul în faza în care se găsește, ci o să semnalez câteva dintre punctele cele mai importante <clears throat> pentru această audiere, așa cum le văd eu. După cum a spus deja domnul președinte, agenda digitală este una dintre chestiunile cheie și forțele motrice care să dea o anumită speranță Europei pentru uh, o creștere economică mai echitabilă și locuri de muncă. Există o prioritate așadar legată de agenda digitală. Investițiile în agenda digitală se consideră că e importantă în scopul flexibilității și utilizării acestei facilități. Utilizarea interoperabilității în administrația publică ehm, reprezintă o viregă cheie în acest lanț. Pentru că dacă există unele dacă aveți o fundație șubredă, indiferent de materialele zidurilor, să se prăbușească. Acesta este punctul de referință. Standardele. Dacă noi construim ceva solid, vom putea face progrese pe această bază. Sunt două lucruri pe care trebuie să le realizeze acest program. Mai întâi să dea continuitate cu ce s-a întâmplat în programele anterioare și în același timp să deschidă noi uh, direcții de acțiune, schimbările tehnologice. Trăim într-o perioadă de mari schimbări, deci nu putem să ratăm ocazia de a face ca acest program să țină pasul cu circumstanțele în schimbare. E nevoie de abordare mai tehnică dar nu exclusiv tehnică. Investițiile în domeniu trebuie văzute ca ceva și pentru agenda politică. Una dintre propuneri pe care sper că le vor sprijini colegii raportorii din umbră ne-au ajutat foarte mult, ca și experții de la comisie. Când facem propunerea, veți vedea că unele elemente nu doresc doar să exprim o poziție, ci încercăm să includem dimensiunea politică mai puternică legată de această agenda. Ca acest element să fie mai puternic pentru că marcăm teritoriul pentru implementarea agendei digitale în viitorul deceniu. Și ce trebuie să facem? Să valorificăm ce am învățat în trecut în prioritățile strategice, societatea să fie atrasă de partea noastră, să mărim uh, sensibilizarea, conștientizarea societății față de acest program, potențialul pe care îl uh, oferă, nu poate să fie doar o chestiune retorică, să vorbim despre administrația publică. Cetățenii trebuie să se implice mai sens. Și în același timp să reducem uh, birocrația, să creăm sinergii, parteneriate, să facem eforturi să evităm eșecuri de partea guvernanței. Lucrurile încă nu sunt suficient de maturizate, nu sunt suficient de coapte. E nevoie de eforturi suplimentare. Ce trebuie să facem cu guvernanța? Comisia se ocupă de partea semantică, apoi elaboră un model de guvernanță, oamenii trebuie să, o, să îl implementeze, e nevoie și de o sinteză, există elemente de mare importanță pentru administrația publică în Uniunea Europeană care vor trebui să fie dezvoltate sub egida Comisiei, în alte cazuri vorbim de legături între firme și cetățeni în afara acestui cadru, dar e vorba de guvernanță, de un element cheie, pentru că banii pe care investim pot fi utilizați bine sau prost. În calitate de raportor, împreună cu raportorii din umbră, intenționăm cu ajutorul experților să utilizăm acest studiu de caz. Am văzut în Portugalia un exemplu elocvent din 2007 încoace. Am avut o país primeiro classificado. E é um trabalho de equipa, de muita gente, mas Am avut unele exemple de, legate de modul în care funcționează sistemul și unul dintre invitați, domnul Pedrozo, o să dea răspunsul și aș vrea să-i urez bun Mulțumesc. Acum doamna Liza Iaconsari, care reprezintă Comisia IMCO la audiere. Bun venit la comisia noastră, estimată doamnă, și vă rugăm să ne prezentați și opinia. Mulțumesc. Când ai dacă aveți căștile, dacă vă puneți căștile, o să vorbesc în finlandeză. Mă bucur să vă întâlnesc. Am văzut în ultima ediție a lui Der Spiegel o asociație de sindicate germane a afirmat în această publicație că digitalizarea va fi subiectul principal în acesta, în ceea ce arată foarte clar că digitalizarea e în centrul agendei. Evident că există și chestiuni tehnice legate de aceasta și aspecte economice. diverse aspecte matematice, algoritmice și mai departe, dar digitalizarea reprezintă mult mai mult. E o revoluție industrială care schimbă totul schimbă viața profesională, relațiile umane, cultura și diviziunea muncii. Deci e foarte important ca Parlamentul European să reacționeze la această revoluție. În acest mandat parlamentar, întreaga uh, Comisia pentru Piața Internă și-a extins competențele pentru a include și aspectele de digitalizare. Protecția consumatorului e extrem de importantă în agenda digitală, ceea ce înseamnă să ne ocupăm de interesele firmelor și ale societății în ansamblu. Din păcate, avem unele suprapuneri de competențe între ITRE și IMCO și a durat uh, cam o jumătate de an clarificarea. Acum, așadar, suntem puțin presați de timp. Trebuie să trecem la treabă. În orice caz, am rezolvat uh, problemele de competențe și putem uh, să ne ocupăm de activitatea noastră propriu-zisă în Parlamentul European procesul decizional democratic implică Parlamentul European, desigur și Consiliul, și trebuie să conlucrăm, dar și împreună cu Comisia Europeană. Și Comisia Europeană are un rol important de jucat. Conform propunerii Comisiei, acest program de, de promovare a interoperabilității trebuie să fie în avantajul consumatorilor și cetățenilor. Trebuie să promoveze, în primul rând, cooperarea. Eu sunt raportoare la Comisia IMCO. Trebuie să ne concentrăm pe impactul asupra consumatorilor, impactul agendei digitale pe relațiile cetățenilor cu administrația, cu alte organisme ceea ce înseamnă să ne concentrăm pe aspectele cele mai importante pentru cetățeni, să ne ocupăm de domeniul digital. Sunt unii care trăiesc în universul digital și alții în afara acestuia. Sunt recunoscătoare domnului raportor și președintelui pentru organizarea acestei audieri. Trebuie să vedem ce soluții s-au identificat. Mulțumim. Știm că Comisia dumneavoastră IMCO e foarte implicată în acest raport pentru că, pe baza regulii 54, puteți să influențați uh, în mod substanțial și rezultatul uh, activității noastre, a vizului nostru. Deci vă mulțumesc pentru că ați venit și acum avem două prezentări din partea Comisiei Europene. Doamna Gertrude Ingerstadt, directoare la Digital Business Solutions de la Comisia Digitală și de asemenea doamna Margarita Abesasis, șef de unitate la soluții de interoperabilitate pentru administrația publică europeană. Ambele, din câte știu, stimate doamne, sunteți de la DigiDigit, Digit, Comisia Europeană, și aș dori să vă, vă invit să luați cuvântul în ordinea în care doriți dumneavoastră. Din păcate, nu avem prea mult timp, cel mult 15 minute. Atunci doar eu o să vorbesc intervenție fără microfon. Atunci aș spune 10, <laughs> dar dacă tot v-am spus 15, în fine, e în regulă. Mulțumesc foarte mult. O să încerc să respect limita de timp pentru că noi cooperăm foarte bine la comisii. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult, uh, stimați raportori și membri ai Parlamentului. E o cinstă să fim aici, ne bucurăm foarte mult. Ați spus că Așteptați contribuția noastră și noi așteptăm contribuția dumneavoastră și ne bisuim pe ea. Așteptăm să auzim ce aveți dumneavoastră de spus despre propunere pentru continuarea activității. În primul rând, câte ceva despre propunerea noastră. Mai întâi, contextul politic. Avem și imagini. Nu o să vedeți toate amănuntele, dar o să parcurg uh, partea de narațiune. Acesta e un element cheie în uh, economia europeană. Mulțumesc. Partea soluției pentru criza financiară, pentru că știm că aproape jumătate din PIB-ul european este creat de sectorul public. Sectorul public reprezintă 25% din uh, totalul locurilor de muncă din Uniunea Europeană. Achizițiile publice reprezintă 19% din PIB-ul european și fiecare pas spre achiziții publice electronice poate să econom economisească foarte mult în statele membre. Un singur exemplu legat de importanța domeniului. Competența administrației publice nu e atât de puternică, dar există câteva inițiative care afectează direct sau indirect acest sector. Pot să menționez, de exemplu, strategia UE 2020, piața unică digitală, agenda digitală pentru Europa, care a fost deja menționată, și uh, analiza anuală a creșterii semestrului european și modernizarea administrației publice europene. Și uh, cerem administrației publice europene să facă mai mult cu resurse mai puține. Și atunci, de ce interoperabilitatea? Care e motivul? E ceva ca element de catalizare foarte puternic. Pentru a ne ridica la înălțimea provocărilor pentru mai mare eficiență și eficacitate, trebuie să adaptăm metodele de lucru în administrația publică la un nou set de principii. Principiile sunt acelea despre care vorbim mult, în engleză un fel de slogan, one sau unic, când cetățenii dau datele o singură dată către administrație publice, ca apoi să fie reutilizate și de alte servicii. Avem ghișele unice One Stop Shops, unde poți reacționa sau interacționa cu diverse servicii pentru un singur punct. Digital by Default, unde începem în mod electronic documentele pe hârtie să fie o excepție și alternativele față în față devin mai puțin numeroase. End-to-end -end services, unde se pot combina mai multe servicii se combină datele disponibile în diverse registre legate de evenimentele vieții, transparență pentru toate tranzacțiile cu administrația publică, pentru care e nevoie de acces deschis la date și servicii și deschiderea datelor publice ca sursă de informație pentru cetățeni și firme, mm, ca instrument de a crea noi servicii eh, din partea firmelor. Dar pentru că administrațiile publice să realizeze această schimbare de paradigmă trebuie să construiască sinergii între instituții. Acesta e un cuvânt foarte important în acest context. Să descătușeze datele între sectoare, să pună în comun uh, soluții și să simplifice între sau dincolo de limitele ministerele. Simplificarea în toate contextele în administrațiile publice, în marile organizații. Și ne luptam în acest sens și la comisie, după cum probabil că știți agenda politică. Vedem această interoperabilitate devenind tot mai importantă, se vede în agenda politică a Uniunii, se vede acest lucru în mai multe domenii. E un mare interes și noul colegiu vine de la vicepreședinții comisii. Trei din patru state membre au interoperabilitatea ca prioritate pe agenda politică. Șefii de guvern din statele Uniunii Europene au recunoscut și importanța interoperabilității pentru modernizarea administrației publice. Deci, e importantă interoperabilitatea. Vrem să vă arătăm un exemplu de economie, modul în care pot avea un impact. Ce vedeți în imagine, nu veți putea da detalii pentru că sunt foarte mărunte, dar studiul ia ca bază faptul că interoperabilitatea e cheie pentru conectarea serviciilor publice. Cu cât am conectat mai multe servicii publice end-to-end, -end, cu atât cetățenii petrec mai puțin timp în interacțiune cu administrația publică. Și timpul economisit poate să fie utilizat în activități productive să crească PIB-ul. Acest exemplu pe care vi-l arătăm aici demonstrează că economiile bazate pe tabelele Băncii Mondiale de PIB uh, crescut pe oră. Dacă cetățenii fac 10 tranzacții în medie față în față cu administrația și fiecare tranzacție durează 30 de minute, PIB-ul pierdut ar fi în Belgia de 2,30 uh, miliarde, în Franța peste 8 miliarde și sunt mai mult prea mari pentru a fi neglijate, deci trebuie să facem ceva în acest sens. Dar care sunt provocările? De ce nu am făcut deja acest lucru cu interoperabilitatea? Putem la un exemplu din Suedia, care este țara pe care o cunosc cel mai bine, care se numără printre cele din top 10 de penetrare și interoperabilitate. 93% dintre gospodării au legătură la internet pentru Persoanele individuale care utilizează internetul ca să interacționeze cu autoritățile publice, cifra scade la 72%, o scădere mare. Scade și mai mult la 46% când e vorba de utilizarea internetului pentru a uh, transmite formulare completate de către administrație către cetățeni. Deci infrastructura că nu e suficientă, nu e suficient să fii nici digital, trebuie să trecem la interoperabilitate pentru că altfel nu evităm uh, silozurile. Trebuie să interconectăm așa numitele silozuri. E nevoie de imaginea de ansamblu pentru a proiecta, implementa și livra servicii care să fie interoperabile. E un factor cheie și asta ne și propunem uh, cu ceea ce facem. Și ajungem la ISA la pătrat ca program. Avem interoperabilitatea ca prioritate în orice moment dar ne dăm seama pe programele din trecut că mai e foarte mult de făcut și ce vom face pe viitor, cum ne bazăm pe programele anterioare și trecem în era următoare cu ISA la pătrat. Avem un program cu un obiectiv unic, ca și predecesorul. Obiectivul de facilitare interacțiune transfrontalieră, transsectorială eficientă și electronică, care este elementul cheie în acest context, deci ceva foarte important, și între administrații, ce puțin nou, cetățeni și firme. Cetățenii și firmele erau implicit implicați în programele anterioare, dar acum sunt în mod explicit, pentru că intrăm într-o altă sferă. Deci programul trebuie să dezvolte soluții de interoperabilitate care sprijină schimbul dintre administrațiile din UE, beneficiari direct și între administrație și firme și cetățeni beneficiarii indirecți. Domeniul de aplicare e mărit față de cel din programul actual. Noul program, ca și predecesorul, va identifica, crea și exploata soluții de interoperabilitate, de utilizare nelimitată pentru alte instituții ale Uniunii și alte organisme, că administrații naționale, regionale și locale va face posibilă livrarea de servicii electronice publice care sprijină implementarea politicilor și activităților Uniunii. Va consolida, promova și extinde activitățile ISA, programului actual, iar va acționa și ca incubator de soluții pentru soluțiile mature până când devin operaționale și pot să migreze către canale de livrare ale Comisiei Uh, Connecting Europe Facility sau să fie punte de soluție până când pot să migreze la cele canale de livrare. Obiectivul unic al programului este sprijinit de anumite obiective operaționale sub forma unor activități de program, după cum le vedeți aici în imagine. Întreținerea diverse activități, ca și acum în ISA, elaborarea de operațiuni și reutilizarea de noi soluții de interoperabilitate, ca și în ISA, evaluarea implicațiilor ICT de legislație propusă sau adoptată pentru a profita cât de curând de noile măsuri e ceva ce exista și în ISA, identificarea de lacune de legislație care împiedică interoperabilitatea și aici intrăm în partea de viitor, ce putem face în plus și un element de noutate, înființarea, utilizarea arhitecturii EIRA și de asemenea a cartografiei de interoperabilitate europene, o altă, un alt element de noutate, promovarea de specificații și standarde comune <clears throat> și elaborarea, înființarea și promovarea de noi specificații și standarde comune, elaborarea unui mecanism care să măsoare și să cuantifice beneficiile soluțiilor de interoperabilitate, toate elementele de noutate și aici intrăm în modul de a trece în viitor, ce lipsește, unde suntem acum și ce putem face pe viitor. Deci, cum monitorizăm și evaluăm programul? Ca și la predecesoare, va fi supus unei monitorizări continuă și rezultatele monitorizării vor fi publicate online, vor fi ușor de urmărit, vom avea o evaluare interimară și una finală care va fi transmisă Parlamentului. Există indicatori pentru a măsura consecințele programului. și o listă completă de indicatori, dar avem și indicator special pentru eh, câteva elemente de capacitare care au fost incluse în program, ca să fie foarte clar care sunt rezultatele și consecințele. Acțiuni finanțate de program vor oferi beneficii cuantificabile, precizate clar și impact pozitiv cuantificabil când e cazul. un lucru pe care insistăm foarte mult și în legătură cu bugetul și durata programului, 5 ani, 2016-2020, corespunde cadrului financiar multianual, are un pachet de 131 de milioane, cam aceeași cifră ca și în prezent, doar că se împarte pe anii despre care e vorba, deci cam 26 de milioane pe an. Și ultima imagine din prezentare care conectează oarecum factori importanți pe care vrem să-i subliniem. Trebuie să asigurăm un nivel ridicat de colaborare între serviciile, autoritățile din administrația publică, să simplificăm rezultatele, să le reutilizăm de câte ori e posibil, să evităm duplicarea de eforturi. E nevoie de un cadru clar în care să implementăm soluții de interoperabilitate, servicii end-to-end, -end, aceleași în întreaga Uniune. Trebuie întotdeauna să avem în vedere imaginea de ansamblu, unde să ajungem, cum să ajungem acolo, ce vrem să realizăm. Cu alte cuvinte, să avem o abordare holistă în întreaga Europa pe acest peisaj și, în fine, să punem cap la cap toate instrumentele care pot să aibă efect de pârghie și vreau să închei spunând că la comisie cu noul colegiu avem această fereastră de oportunitate. Colegiul în formula actuală subliniază colaborarea și conlucrarea. Luăm și măsuri la nivel de servicii, pentru că știm din contactele cu statele membre, cu lumea din exterior, că uneori există lucruri confuze, avem foarte multe inițiative și nu totdeauna e clar pentru cei din afară că ne coordonăm pe plan intern. Deci ne întâlnim cu grupuri de aici, cu toate serviciile implicate și uh, la această inițiativă tot ce ține de modernizarea sectorului public ca să vedem că se ține pasul, că avem obiective și scopuri comune, că ne facem înțelegi, că ne coordonăm și avem un mesaj unitar. Cu acestea vă mulțumesc. M-am lungit cu vorba mai mult decât mi-am propus. Vă mulțumesc. Excelent presentation. Mulțumesc și eu pentru această prezentare excelentă Trecem direct la studiile de caz și avem un consilier de la Deloitte Consultants, Anabela Pedroso, ne va prezenta primul caz de studiu de caz al Portugaliei. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru această ocazie pe care mi-ați dat-o să vă împărtășesc ceea ce am făcut uh, în utilizarea sistemului ISAL 2 în Portugalia. Și să vă împărtășesc câteva gânduri în legătură cu acest program. Cred că am nevoie de... A, acum funcționează. Vă mulțumesc. Uh, Prima imagine prezintă foaia de parcurs care vă arată strategia de guvernare electronică a Guvernului Portugaliei. Am început în 1999 cu așa, numit, așa numitele citizen shops, ghișeele pentru cetățeni sistemele TIC au avut un rol special și interoperabilitatea a avut un impact uh, uriaș în uh, ceea ce privește serviciile din Portugalia. De asemenea, ne-am conectat cu uh, diverse grupuri de lucru, ITA, ISA, acest lucru ne a dat ocazia să învățăm de la alte state membre și să incorporăm idei bune în strategia mea, noastră. Uh, această oportunitate este foarte importantă de a comunica. Pentru că acest lucru ne-a permis, în cazul Portugaliei, să facem, uh, să avem rezultate extrem de bune. În, am putut să conlucrăm cu colegii din Belgia, care ne-au ajutat foarte mult uh, în evitarea unor greșeli. Și este foarte bine că statele membre um, împart, um, cum vorbesc, discută despre idei și chiar despre greșeli. Uh, așa că mulțumesc și pe această cale. În al doilea rând, vreau, vreau să vă vorbesc despre succesul nostru în guvernarea electronică. Am avut o a, a avut Vreau să vă menționez partea practică, fără de care este imposibil să, înțelege, să se înțeleagă partea de organizare tehnică. Da, acum am trecut la pagina următoare. Am, a, povestea noastră a avut o parte practică și fără aceste fapt. și deci trebuie să ținem cont de problemele cu care ne-am confruntat. Toate aceste probleme au fost uh, testate în cardul pentru cetățeni, cardul de identitate. Pentru că acesta este specific conform Constituției. Uh, da, Constituția portugheză interzice să existe o singură bază de date cu toate datele cetățenilor. Așadar, am um, am dat dovadă de creativitate și am folosit interoperabilitatea într-un proiect care a fost considerat uh, imposibil. Să avem, am reușit să avem un singur card și în momentul de față aliniem cadrul nostru in, în portughez cu uh, infrastructura interoperabilă europeană. Așadar, partea cea mai grea a ținut de semantică și de guvernanță, care au fost cea, reprezentat cea mai mare provocare. Însă, după constrângerile de la început, am registrat un real succes uh, și avem 9 uh, milioane de carduri electronice începând cu 2009 încoace. Însă am uh, învățat, am trecut prin multe dificultăți. Am vă voi împărtăși câteva dintre lecțiile pe care le-am învățat, niște învățăminte, pentru că acestea seamănă cu alte, cu probleme din alte state. Prima lecție a fost că trebuie să îți schimbi felul de a gândi ceea ce credem noi, poate ceea ce credem noi că este cel mai bun pentru alții, nu este exact ce își doresc. În fiecare stat membru așteptările erau uh, diferite și din partea noastră a fost necesar să înțelegem acest lucru, să facem compromisuri, să fim rezistenți și să nu renunțăm la obiectivele noastre. A doua lecție a fost să uh, păstrăm proiectul simplu. Complexitatea proiectului cardurilor de identitate era atât de mare încât uneori uh, era să renunțăm. Însă, ata, simplitatea a fost un lucru cheie. Și în al treilea rând, interiorizarea diferențelor în fiecare organizație și comunicarea. Și ultima, semantica, ceea ce înseamnă termenii. când avem un sistem informațional este foarte simplu. Folosim un standard și din ziua respectivă, gata, lucrurile se termină. Cu oamenii însă este cu totul altceva. Chiar și acum când vorbesc, fiecare dintre dumneavoastră ascultă și înțelege cuvintele mele conform propriei dumneavoastră interpretări. Și cuvinte cheie, cum ar fi flexibilitatea, simplicitatea, comunicarea, și prioritizarea sunt extrem de importante pentru uh, problemele din ISA 2. Dați-mi voie să-mi uh, exprim punctul de vedere. Voi folosi președintele, cuvintele vicepreședintelui Comisiei, uh, Maro Șefcovici. Ani de muncă pe interoperabilitate trebuie să își arate efectul acum. Asta înseamnă servicii mai bune, de calitate pentru cetățeni. Și de aceea, dacă mă uit la problemele din ISA și ISA 2, le văd ca un fel de oportunitate de a conecta lucrurile, de o oportunitate de a inova și de a merge mai departe. În momentul de față, ISA deține un o, este depozitarul la peste 20 de ani de uh, cunoaștere, de date. Putem să folosim aceste informații în big data, new data și aceștia sunt termeni noi. Toate aceste informații, instrumente ar trebui să fie centralizate și utilizate doar de guverne sau poate pot fi privite și în alt fel. Pentru că barierele cu care ne-am confruntat, cu care ne confruntăm astăzi sunt aproape identice cu cele din trecut. Dificultatea în implementarea serviciilor transfrontaliere sunt mari și trebuie să vedem noi tipuri de guvernanță, de planuri de modele de afaceri și chiar să, deschim, să fim deschiși către alte modele. Lipsa de flexibilitate, flexibilitate este o altă preocupare. Ce se întâmplă cu proiecte cum ar fi Stork și altele? Ce se va întâmpla cu aceste proiecte când nu vor mai avea caracter de pilot, ci vor uh, deveni proiecte comerciale sau vor rămâne restric- restricționate pentru utilizarea guvernelor? De aceea eu văd ISA 2 ca un nou început. Punem accentul pe consolidare ca instrument de guvernare deschisă. Aici trebuie să dăm un nou sens investițiilor pentru cetățeni, întreprinderi și administrațiile publice ale statelor membre. Și în ciuda menținerii accentului pe interoperabilitate în administrația publică, este necesar să avem o strategie și acolo să ne gândim în, într-un alt fel, dacă chiar uh, vrem ca guvernul să fie deschis către, către societate. În concluzie, ISA 2 este un instrument bun și necesar pentru transmiterea de cunoașteri și tehnologii în statele membre, obiectivele, cum ar fi găsirea de soluții, pot să susțină o societate mai deschisă, standarde deschise, open source, în ciuda preocupărilor mele în legătură cu dimensiunea și complexitatea proiectelor. Este o umbrelă major, uriașă pentru foarte multe proiecte. Ce este important? Actitudinea activă în comunicarea cu statele membre și societatea. Concentrarea. Să nu uităm că ceea ce facem în orice direcție generală trebuie să fie concentrat pe rezultate, calitatea, îmbunătățirea calității vieții și fericire pentru toți europenii. Simplificare, utilizarea procedurilor tehnologice pentru a simplifica și normaliza mm, serviciile transfrontaliere și să începem prin procesul complex al candidaturii. Însă să nu uităm de necesitatea menținerii unei vieți private și, în ultimul rând, deschidere prin includerea unor parteneri cum ar fi al, al, al sectorului privat, al cetățenilor, ISA 2 poate să fie un pod care să conecteze uh, diverse uh, părți ale societății și să transforme inovarea socială în economii sociale. Acest lucru aceasta înseamnă să unim guvernarea electronică și guvernarea deschisă. Nu ține de uh, ține de felul în care gândim acum, însă permite și uh, schimbările din viitor. Mulțumim foarte mult! După discursul dumneavoastră, suntem uh, din ce în ce mai, chiar și mai convinși în legătură cu ceea ce facem decât uh, înainte. Foarte bine. Voi da un exemplu și îi dau cuvântul domnului Roman Tmovski pentru a ne prezenta al doilea studiu de caz din Polonia, în jur de 10 minute, și, pe de altă parte, la începutul prezentării, aș dori să rog pe colegul nostru, vicepreședinte, Miroslav Ransdorf să îmi ia locul și să prezideze această reuniune până la final. Așadar, puteți începe, pentru că dar întotdeauna cineva trebuie să prezideze ședința. Mhm. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowni państwo, to wielki zaszczyt, że mogę. Mulțumesc doamnelor și domnilor. E o fericire să mă aflu alături de dumneavoastră astăzi. Doamnelor și domnilor, trecem acum printr-o revoluție industrială. Datele, utilizarea inteligentă a datelor generează această revoluție. Din ce în ce mai multe sectoare economice îți permit să devii un lider tocmai pentru că știi să folosești într-o manieră inteligentă datele. Administrațiile trebuie să se asigure că economia digitală este prevăzută cu un cadru cât se poate de clar. Administrațiile publice au rolul de a spori accesul la serviciile publice și, de asemenea, au rolul de a scădea costurile administrațiilor publice. Pentru a atinge aceste obiective, însă, trebuie să fie demarată o serie de acțiuni. Dați-mi voie să menționez doar câteva dintre acestea. Vă voi da câteva exemple foarte simple pentru ca dumneavoastră să puteți vedea care este abordarea poloneză uh, în ceea ce privește interoperabilitatea. cele mai importante măsuri din acest punct de vedere ar trebui să contribuie la eliminarea barierelor digitale, în special în contextele transfrontaliere. Dar mai există și uh, aspectele tr- transsectoriale care trebuie să fie ținute uh, luate în vedere. În același timp, serviciile publice trebuie să fie accesibile și uh, prin intermediul unor platforme digitale. De asemenea, datele trebuie să fie publice și să fie accesibile. De asemenea, un punct important este scăderea costurilor administrațiilor publice. Cel mai important rol când vine vorba despre interoperabilitate îl are Uniunea Europeană. În acest sens, un exemplu bun ar fi punerea în aplicare a regulamentului Parlamentului European cu privire la identificarea uh, datelor și uh, digitale. Acest regulament trebuie să fie pus, transpus de toate statele membre și trebuie să asigure identificarea în siguranță Odată ce acest regulament va fi pus în aplicare, vom încerca, bineînțeles, să nu uităm a pune în aplicare și experiențele trecute. Și când vorbesc despre asta, mă refer la uh, proiectul STORC. În cadrul proiectului STORC am creat o serie de modele, am creat o serie de scenarii care sper din tot sufletul că ne vor ajuta pe viitor uh, Uh, să punem în aplicare, să transpunem într-o manieră cât mai corectă cu putință acest regulament privind identificarea electronică. Dar, bineînțeles, statele membre trebuie să depună eforturi în mai multe domenii pentru ca această transpunere să fie încununată de succes. Pe de o parte, e nevoie de adaptarea activităților administrative la nivel uh, național. Uh, pe de altă parte, avem acum pecetea electronică, prin urmare, aceasta trebuie să, sigla electronică, uh, iar aceasta trebuie să fie folosită de acum înainte de toate statele membre. Dar pentru aceasta e nevoie de o modificare a unor, unora dintre tehnologiile folosite de către administrațiile publice. o sursă importantă de informare în procesul de implementare vor fi standardele, modelele de referință, de asemenea, pe care le deținem deja ca urmare a punerii în aplicare a proiectului ISA. Să trec acum însă la niște exemple practice care se referă la ce anume am făcut noi în Polonia. Obiectivul nostru a fost uh, accesibilitatea sporită la serviciile administrative electronice. În primul și în primul rând, accesul la registrele publice. Avem peste 600 de registre de acest gen în Polonia. Mult, prea multe. Prin urmare, e greu să ne imaginăm că dintr-o dată un singur sistem ne va permite să accesăm toate datele dintre aceste registre din aceste registre. Am făcut un studiu care ne-a arătat că e suficient să avem uh, acces la câteva date cheie găsite în diferite regi- uh, registre și accesul la aceste date cheie ar fi fost suficient pentru a soluționa problemele majorității contribuabililor. Am decis să creăm o platformă pe uh, care să fie integrate tocmai aceste date cheie uh, extrase din diferitele registre poloneze. Deci până la urmă, iată, totul uh, revine la date. Datele sunt uh, esențiale pentru economia europeană. De asemenea, reutilizarea datelor este esențială. în Polonia multe administrații publice cumpără într-un fel date sau uh, uh, folosesc servicii străine pentru obținerea de date, iar toate aceste servicii sunt uh, achitate din banii contribuabililor. Noi ne-am dorit ca, odată ce astfel de date au fost deja achitate, ele să poată fi uh, refolosite de către uh, opinia publică, spre exemplu, sau de către companii. Deci reutilizarea era esențială. De asemenea, în Polonia ne-am dorit ca cantitatea de date of- oferită de către administrațiile publice să fie sporită. Deci era important uh, ca accesul să fie sporit. Dar pentru ca accesul să fie sporit, bineînțeles că uh, cetățenii trebuiau să fie învățați că, iată, au dintr-o dată uh, la dispoziție toate aceste date. Campaniile de conștientizare au fost demarate, bineînțeles, în Polonia. De asemenea, am luat măsuri legislative pentru a ancora toate aceste modificări într-un act cât se poate de clar. De asemenea, există și uh, portale care uh, arată clar ce date pot fi oferite sau accesate, uh, date, bineînțeles, dintre cele deținute de administrațiile publice. Bineînțeles, costurile, după cum v-am spus, erau esențiale pentru noi. Vroiam ca costul administrațiilor publice să scadă. marele obiectiv al ISA a fost uh, introducerea unor standarde noi, dar toate acestea pot fi făcute până și la nivele mai de jos, la, la nivel cât se poate de practic. Vă voi da un exemplu. În Polonia există o serie de domenii în care am decis să creăm sisteme care mai apoi să fie puse la dispoziția entităților uh, din administrațiile publice. Spre exemplu, uh, semnătura uh, electro- electronică unică certificată, care era pusă la dispoziția contribuabililor. De asemenea, am uh, creat uh, prin o platformă care lega mai multe administrații publice uh, și care permitea accesarea diferitelor date deținute de diferitele autorități. Prin urmare, iată, datele necesare puteau fi accesate o singură dată și ele veneau din partea mai multor administrații. Bine, interoperabilitatea este un proces complicat. El trebuie să fie uh, gestionat la diferite niveluri și tocmai de aceea e foarte important uh, să promovăm cât mai bine proiectul, să încurajăm pe oameni să-l folose, folosească. În Polonia am introdus uh, norme și re, reguli la diferite niveluri. Avem partea soft de recomandări, ministrul nostru, Ministerul nostru pentru digitalizare a produs o serie de liste cu privire la, la conceptele care stau la baza acestui uh, sistem interoperabil. De fiecare dată acestea sunt, uh, aceste liste sunt, uh, a, sunt completate în momentul în care apar noi, noi sisteme, noi ustensile. Deci asta, aceasta era partea de recomandări. Mai apoi însă avem partea legislativă. În Polonia am introdus un act legislativ care ne permite, practic, să creăm acest sistem larg interoperabil. Mai există și un alt nivel Uh, un, acel uh, nivel legat de aspectele financiare. În Polonia avem uh, un nou program operațional intitulat Polonia Digitală. Acesta cuprinde toate proiectele noastre ce țin de agenda digitală. Um, proiecte referitoare la internetul în bandă largă, proiecte cu privire la sporirea gradului de conștientizare, etc., etc. Unul dintre criteriile care trebuie să fie întrunite pentru a putea obține finanțare prin intermediul acestui program este acela de a dovedi, de a putea dovedi că respecti anumite standarde și că proiectul tău într-adevăr promovează interoperabilitatea. Cam atât uh, din partea mea, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, o prezentare foarte, foarte interesantă. Cunosc uh, oarecum situația din Polonia, eu vin din Cehia, un stat vecin, uh, și uh, tocmai de aceea știu deja că multe dintre experiențele uh, Poloniei pot fi importate și de alte state membre. Prin urmare, această prezentare ne-a arătat cât de importantă este descentralizarea Când avem de-a face cu state de mari dimensiuni, centralizarea este se poate transforma într-un calvar și tocmai de aceea de, buna descentralizare nu poate fi decât uh, promovată. Am uh, studiat uh, diferențele și avantajele și uh, avantajele centralizării, respectiv descentralizării. În Statele Unite ale Americii s-a făcut un prim, o primă încercare a centralizării în domeniul feroviar. Ei bine, în timp s-a dovedit că sistemul este ineficient și că descentralizarea este răspunsul, este soluția, cu atât mai mult cu cât uh, tehnologiile ne ajută și ne facilitează această descentralizare. Îi dau cuvântul domnului Zorinio. Domnia sa este, o, iată, o persoană foarte responsabilă Uh, joia după amiază, uh, el este prezent, uh, își asumă responsabilitățile de raportor, prin urmare îi dăm cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am luat cuvântul la începutul ședinței. Prezentările de care am avut uh, parte au subliniat cele spuse de mine și au com- completat uh, imaginea uh, provocărilor cu care ne confruntăm. Domnule președinte, e clar că nu mai putem continua cu un sistem centralizat aici la nivel european, precum au făcut-o americanii în cazul uh, sectorului feroviar. E clar că avem nevoie de descentralizare interoperabilitatea și noile dispozitive ne vor permite sau vor permite luarea de decizii la nivel local și vor permite de asemenea agregarea acestor decizii. Am uh, auzit cum uh, registrele poloneze sunt interconectate acum, am auzit exemple asemănătoare și din uh, Portugalia. Doamna Petroso este o, o fostă funcționară publică, este acum uh, activă în sectorul uh, privat, este uh, consultantă în sectorul privat. În trecut, domnia sa a fost un înalt funcționar, a fost șefa Comisiei pentru Administrațiile Publice din Polonia, Pol- din Portugalia, am cer scuze. Uh, în uh, Polonia, în Portugalia, uh, cum doamna Petrozo știe prea bine, am avut o mulțime de probleme legate de cărțile de identitate. Însă acele probleme au fost uh, depășite și asta datorită interoperabilității, datorită interconectării diferitelor sisteme. Ce mi s-a părut mie că lipsește din aceste prezentări însă? N-am aflat prea multe despre modul în care ISA 2 uh, va fi legată de societatea pe ansamblu. Un, ce se întâmplă cu inter uh, operabilitatea între ISA 2 și cetățeni. Și asta ar fi trebuit să subliniem. Trebuie să spun că, ca urmare a tuturor uh, uh, discuțiilor purtate cu Comisia în trecut, uh, am uh, reușit să punem bazele unei relații de cooperare strânse, o relație de cooperare de care avem nevoie uh, uh, în tratarea acestui, acestui dosar. Iată, împreună dovedim și noi la scara noastră că putem ajunge la o soluție La un moment dat, uh, într-adevăr, s-a spus într-o uh, prezentare că bunăstarea cetățenilor trebuie să fie implicită în programul acesta. Ei bine, dincolo de implicit, trebuie să fie explicită uh, bunăstarea aceasta ca ambiția noastră. În, în plus, trebuie să le lăsăm cetățenilor posibilitatea de a interveni la rândul lor și de a contribui. Mulțumesc! Mulțumesc pentru acest rezumat. Portughezii au uh, traversat oceanele în trecut. Poate domnul Sorinio ne va ajuta să înțelegem secretul interoperabilității. Domnul Zorinio, uh, spuneam uh, într-adevăr că în trecut Portugalia a, a gestionat mările lumii, acum Portugalia gestionează cloudul. Doamna Iaconsari urmează acum în numele INCO. Doamna Consari, aveți cuvântul? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru toate aceste prezentări deosebit de interesante. În special, exemplul portughez a fost excep- excepțional. Deci aveți uh, o carte de identitate electronică, sunteți mai departe decât am ajuns noi ceilalți. Acum o întrebare pentru reprezentanții comisiei, comisiei. ISA 2 se află într-o fază de proiect în momentul de față. Se vorbește mult despre ISA 2, dar vreau să vă întreb care vor fi pașii concreți întreprinși. Uh, vă veți axa pe crearea de infrastructură sau pe uh, promovarea schimbărilor tehnologice? Poate dumneavoastră sau puteți dumneavoastră să ne spuneți ce anume se va întâmpla în, în, uh, în viitorul apropiat? 10% dintre cetățenii europeni sunt analfabeți. Prin urmare, cum putem să luăm în considerare și acest aspect? A apărut așadar uh, această prăpastie. Se vorbește despre așa numiții orfani digitali. Există persoane care nu pot să folosească toate instrumentele electronice ce le stau la dispoziție. dacă serviciile de bază vor fi digitalizate, cum vor putea acești analfabeți digitali să folosească serviciile la care au dreptul? Spre exemplu, în Estonia există dovezi clare cum că persoanele în vârstă nu au nimic de a face cu uh, cu uh, lumea digitală. Oare n-am putea să promovăm pro programe de alfabetizare digitală a cetățenilor europeni? Nu credeți că și aceasta ar fi o soluție? Urmează domnul Boni. Mulțumim, doamne Iaconsari. Într-adevăr, analfabetismul digital uh, în Uniunea Europeană este o problemă majoră, cel puțin pentru unele regiuni. Iată că la, în nordul Africii uh, alfabetismul electronic a fost tocmai cel care a, a contribuit la schimbare. Deci, iată importanța um, fenomenului semnalat de dumneavoastră. Acum raportorul din umbră de la PPE, domnul Boni. Mulțumesc, domnule președinte, cred că s-a spus tot deja. Am multe lucruri noi de spus. Vreau să mulțumesc uh, invitațiilor, vreau să mulțumesc raportorului de asemenea. Uh, iată, ne-ați arătat cum anume putem gestiona interoperabilitatea. O putem gestiona uh, lucrând asupra priorităților, cum a făcut Polonia, dar o putem gestiona și prin promovarea unor noi idei digitale electronice, precum a făcut Portugalia. Cei uh, doi, uh, um, cele două prezentări, uh, cele două exemple de, clar, de caz ne-au arătat cât de important este să vorbim despre guvernanța deschisă Într-adevăr, e, e esențial acest com, uh, concept. Adeseori vorbim despre interoperabilitate și ne gândim automat la soluțiile tehnice. Dar iată că astăzi, datorită audierii acesteia, ne-am dat seama că nu e vorba doar despre tehnologie în domeniul ăsta. Într-adevăr, interoperabilitatea este baza pieței digitale, dar mai este și baza uh, unui nou tip de democrație și a unei guvernanțe deschise. Prin urmare, iată și Parlamentul European trebuie să fie mai implicat în uh, programul de interoperabilitate. De asemenea, noi trebuie să diseminăm informațiile cu privire la acest program în statele din care provenim. N-am decât uh, vreo două întrebări scurte. În primul și în primul rând, cum se compară rezultatele ISA cu nevoile care, pe care NISA ar trebui să le satisfacă în Polonia, Portugalia sau alte state membre. Și de asemenea, a doua întrebare. Ce fel de lacună identificăm în momentul în care Uh, din moment ce vorbim despre despre o mai bună interoperabilitate. Oare interoperabilitatea trebuie să acopere anumite lacune? Și dacă da, atunci care sunt aceste lacune? Cred că lacunele, în special legislative, trebuie să fie discutate de către noi pentru ca ele să să fie acoperite prin noi acte legislative sau modificări ale unor acte legislative cât mai curând cu putință. Până la urmă și aceste modificări eventuale ale actelor legislative deja existente ar putea face parte din pachetul digital prezentat de Comisia Europeană. Mulțumesc. În numele ALDE, domnul Toirer. Ja, vielen Dank. Äh, mulțumesc, äh, domnule președinte, stimați colegi. Mai întâi de toate vreau să mulțumesc pentru organizarea acestei audieri. Vreau să mulțumesc pentru toate exemplele și informațiile de care am avut uh, parte astăzi. Dacă vorbim despre interoperabilitate, ne referim la diferite componente. Pe de o parte există componentele naționale specifice, și Acum se pune întrebarea în ce măsură autoritățile publice uh, naționale se pot adapta schimbărilor digitale și în acest context trebuie să ne punem o altă întrebare și anume care va fi aportul Uniunii Europene la schimbările acestea necesare la nivel național, pentru că până la urmă intervenția europeană este necesară doar în momentul în care vine vorba despre aspectul transfrontalier. Mă rog, pe de altă parte, trebuie să stabilim clar care este valoarea adăugată europeană. Bineînțeles că de la bun început nu putem spune că totul este de responsabilitatea Uniunii Europene, însă totuși dacă reflectăm uh, intens asupra subiectului acestuia, ne dăm seama că într-o piață unică europeană e nevoie de un cadru uh, european, pentru că fără cadru piața nu funcționează. Uh, și uh, Comisia ITRE a ajuns la, uh, sau în Parlamentul European am decis ca Comisia ITRE să se ocupe de tehnologie, de partea tehnică și nu de uh, protecția datelor sau securitatea datelor. Dar eu cred că cred că această diferență existentă, până la urmă, e o dovadă a schizofreniei care domină aici în Europa. Eu cred că, până la urmă, cele două domenii, securitatea datelor și uh, tehnologia, merg mână în mână și ar trebui să fie tratate de unul și același organ. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în uh, Statele Unite ale Americii, Uh, ne dăm seama că standardele de acolo uh, sunt uh, până la urmă mai înalte pe alocuri decât în, Uni- în Uniunea Europeană. Spre exemplu, datele digitale din Statele Unite ale Americii nu pot fi folosite legat în, legal în afara teritoriului SUA, pe când în Uniunea Europeană cetățenii europeni nu au uh, această garanție. Deci și această dimensiune cred că ar trebui să fie adăugată în discuție. Care este întrebarea mea însă? Este vorba aici, într-adevăr, de un aspect tehnic, platf- platformele deschise, guvernul, guvernanța deschisă po- poate, pot rezolva totul sau, uh, până la urmă, problema pe care ne-o punem este mai degrabă una de reglementare. Oare e nevoie de un act legislativ care să stimuleze întregul proces care are drept ambiție, drept ambiție interoperabilitatea? Uh, Vreau să, mi-ar plăcea să, să aflu cam uh, care este părerea reprezentanților comisiilor din acest punct de vedere. Mulțumesc, poate că uh, va fi un loc mai periculos din cauza revoluției digitale. Prin urmare, este foarte important să se aibă în vedere acest aspect. Domnul Maragal din partea verzilor, următorul raportor din umbră care ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. După ce am ascultat uh, prezentările din partea comisiei și exemplele de cazuri practice, mi se pare ceva extrem de interesant și vă mulțumesc tuturor avem acum un aviz de, cu perspective foarte bune. Ce aștept eu de la ISA 2? Să nu avem nevoie de o ISA 3, începând cu momentul în care vom reuși să stabilizăm procesul, să-l consolidăm, să-l modernizăm, într totul până în anul 2020 și nu va mai fi necesar, dacă programul e bun, să apară un uh, program ISA 3, pentru că se va putea generaliza în toate statele membre. Va trebui permanent modernizat, ținând cont de sinergii, de nevoile de gestionare, de realități diferite, dar cred că important este să se creeze o nouă cultură, un limbaj comun, o utilizare care să fie percepută de toată lumea ca fiind perfect normal, indiferent de gradul de dezvoltare național sau de modernizare a instituțiilor. În prezentarea dumneavoastră, domnule Petrosa, s-a insistat pe simplitate și atenția față de semantică. Sunt perfect de acord. Ceva simplu, dar atenți la sensurile cuvintelor utilizate. Și sunt încântat că voi colabora cu domnul Zorinio. Vreau să spun acum patru lucruri simple. În textul actual există ceva care poate că lipsește, niște obiective bine definite, generale și specifice. Obiective, adică o foaie de parcurs cu elemente de evaluare care să permită să se vadă dacă progresele intervenite sunt sau nu suficiente, niște măsuri de impact, de asemenea, începând cu momentul în care stabilim obiective, Trebuie dinainte să le evaluăm uh, impactul. Deci trebuie de asemenea să ne familiarizăm cu toate aceste concepte. Să câștigăm în primul rând bătălia semantică, pentru că e o adevărată bătălie semantică cunoscând bine toate posibilitățile care ni se deschid. În al treilea rând, putem să ne gândim de asemenea și la o altă opțiune. Cred că ce am auzit astăzi e mai bun decât textul pe care l-am avut înainte și trebuie să cădem de acord în legătură cu obiectivele generale și în legătură cu nevoia unui cadru comun. Dacă vrem să creăm un nou uh, joc, avem nevoie de reguli comune ale jocului, împărtășită și recunoscută de toată lumea ceea ce e mai interesant, după părerea mea, decât să propunem soluții concrete care s-ar aplica tuturor administrațiilor și relațiilor dintre administrații, întreprinderi și cetățeni. Toate acestea mi se par mai eh, perceptibile în prezentarea de azi decât în textul inițial. Accesibilitatea la conținutul pe internet e de asemenea o chestiune importantă. Se vorbește de niveluri succesive de interoperabilitate, o dezvoltare etapizată, mi se pare într-adevăr de interes și, în al patrulea rând, e ceva important ce nu am auzit aici. Important să se țină cont de progresele și rezultatele deja obținute prin uh, intermediul altor programe, prin primul program ISA și al altor programe ale Comisiei Europene. Deci avem nevoie și de proiecte pilot integrarea în proiectul uh, final, în sens, pentru că tot ce s-a făcut până acum nu trebuie să rămână litera moarte, trebuie să se profite, deci e nevoie de coordonare, nevoia de a utiliza elementele esențiale care există și care ne permit să nu o reluăm de la zero. Trebuie <clears throat> ieșim de pe drumurile bătătorite din așa numitele silozuri care blochează orice evoluție. Trebuie să evităm asta în acest proiect și sunt convins că vom reuși. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc și a doua parte a sesiunii noastre va începe cu intervenția lui Blanco Lopez. Muchas gracias. Quiero agradecer el trabajo que ha realizado el ponente, ¿no? Y también... Mulțumesc, aș vrea să-l felicit pe raportor pentru munca depusă. Vă mulțumesc pentru toate informațiile care ne-au fost furnizate în această audiere. După părerea mea, era ceva în comunicarea comisiei care era mai puțin avut în vedere perspectiva socială, pentru că vorbim de administrații publice, e indispensabil să se preconizeze o <clears throat> acoperire a unei prăpastii digitale care ține de dimensiunea socială în mai multe părți ale Uniunii Europene. Cred că în acest sens Comisia poate nu a mers suficient de departe, de unde intenția mea de a prezenta un amendament în legătură cu acest subiect concret. Și apoi un alt element care mi se pare esențial – Poate că e un fel de obsesie pentru mine, e vorba de provocarea demografică care trebuie avută în vedere de administrația publică, de asemenea, promovarea tehnologiilor informatice și de comunicare, promovarea interoperabilității, trebuie să însemne doborârea barierelor, simplificarea cooperării dintre administrații, întreprinderi și cetățeni, indiferent uh, de situația concretă în care se găsește o întreprindere sau un cetățean. Administrațiile trebuie așadar să contribuie la depășirea barierelor digitale, în special pentru teritoriile cele mai izolate sau pentru populațiile în care îmbătrânirea este cea mai accentuată. Trebuie să se apere drepturile cetățenilor, să se apere drepturile întreprinderilor, viața privată și datele. Mulțumim. Urmează doamna Calas din partea ALDE. Mulțumesc. Am o listă de întrebări pentru reprezentanții comisiei. Mai întâi ați vorbit despre elementele noi și elementele din varianta anterioară a ISA. Dar ce aș dori să știu este care sunt învățămintele cheie pe baza experienței cu ISA și în special care este proporția de defalcare a finanțării între priorități, ce schimbări față de ISA. Alte întrebări se leagă de relațiile cu statele membre. Dacă ISA 2 va putea sprijini și inițiative regionale și proiecte cu potențialul de a oferi soluții paneuropene și o chestiune ridicată de raportul intermediar, angajamentul statelor membre, cum va avea în vedere ISA 2 acest lucru și ce ar putea face mai bine statele membre în acest sens. În al treilea rând, în legătură cu metodele de lucru, cum va interacționa ISA-2 cu alte organisme, unde se integrează ISA-2 în noua ierarhie a comisiei și ce comisar uh, și ce direcție generală vor avea responsabilitatea. Ar fi interesant de știut. De asemenea, cum va afecta ISA 2 alte servicii și elemente se poate ca proiecte finanțate de comisie să fie conforme cu cadrul european de interoperabilitate? Mulțumesc. Oh. Um, the answers will be... Răspunsurile vor fi date de către experți și în această secțiune ultimul, ultima vorbitoare, doamna Zarli de la Socialiști și Democrați, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să le mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru că ați reușit să redați un anumit entuziasm față de acest subiect și aș vrea de asemenea să-i mulțumesc raportorului, domnul Zorinio. Vorbesc în numele grupului S și D de la Comisia Libe, pentru că sunt raportoare din umbra în numele S și D la Comisia Libe, la acest dosar. Și am discutat aici despre informații pentru cetățeni despre furnizarea de servicii de mai bună calitate pentru cetățeni, dar vorbim și despre fericire și protecție, la care s-a referit și domnul Thürer în intervenție. Sunt două subiecte principale pe care aș vrea să le subliniez aici. O preocupare principală pentru noi socialiști, mai ales din perspectiva Comisiei Libe, de aceea că deocamdată nu există armonizare când vorbim despre protecția datelor în întreaga Uniune. Există reguli și regulamente divergente în ce privește obligațiile statelor membre în ce privește protecția datelor. Asta înseamnă că în prezent există o discrepanță între standardele implementate în diverse state membre. Și o astfel de situație, evident, că nu poate să asigure o interoperabilitate de 100%, ținând cont și de faptul că fundația ar fi să fie acele standarde și criterii pentru toate statele membre. Această chestiune trebuie tratată de urgență, iată de ce. Fac un apel aici pentru adoptarea rapidă a pachetului de protecție datelor. Spun asta pentru că pachetul respectiv s-a blocat la Consiliu de mult prea mult timp. Iar Parlamentul European a așteptat inițierea dialogului tripartit pentru ca standardele de protecție a datelor din Europa să fie aceleași și cred că ar fi benefic pentru cetățeni, pentru firme și benefic pentru sectorul public de asemenea. Ultima chestiune. Acțiunile sunt monitorizate prin uh, uh, sistemul KPI de la început și comisia trebuie să verifice echilibrele, dar cred că tot comisia trebuie să precizeze în procedura de licitație că firmele care își propun acțiunile spre examinare trebuie să precizeze și modul cum vor face uh, trimitere la protecția datelor, <clears throat> ceva care trebuie subliniat în special în ce privește acțiunile care se referă la datele personale ale cetățenilor. Mulțumesc! Vă mulțumesc și vă sunt recunoscător că ați menționat și această chestiune legată de protecția datelor pentru deci când ne ocupăm de protecția datelor în Europa, în Parlament, dar sentimentul meu profund este că nu contribuim suficient la această ținere. So, now uh, I will, with your permission, read... Uh... Cu voia dumneavoastră voi da citire colegul, contribuție colegului meu din, de la Stânga Unit, Unită, Marisa Matias, care este raportor din umbră. Poate că ar fi mai bine să dăm cuvântul experților. Vom începe cu Comisia Europeană. Doamna Gertrud Ingestat. aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Pentru eficiență voi da cuvântul Margaritei în momentul în care va fi nevoie să intervină. Acum, de fapt. Doamnă Abcasis, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund la câteva din întrebările care au fost puse aici uh, de către eurodeputați. În primul rând, doamna Iaconsari. Da, însă a plecat, dar începem cu intervenția ei. Programul ISA 2, uh, scopul său principal este de a construi uh, fundații, după cum spunea domnul Zuriniu fundații pe care alții să poată să lucreze, să implementeze soluții uh, care să funcționeze peste tot în interiorul administrațiilor. Sunt componente care se poate să fie folosite. Un alt aspect uh, menționat aici, care a fost important în programul ISA și care va continua, Eh, semantica, de exemplu. Eh, Cum nu putem să avem comunicarea între administrație fără un acord în legătură cu semantică și trebuie să punem accentul în special pe acorduri asupra semanticii la nivel transsectorial, pentru că oamenii din același sector uh, comunică între ei și sunt de acord cu semantica și sensul cuvintelor, însă când vorbim despre alte sectoare, acolo situația se schimbă. Așadar, avem aici un uh, exemplu bun unde uh, munca ISA 2 este fundamentală prin uh, alăturarea Uh, multor, mai multor părți ale societății și a obține un, un acord în ceea ce privește semantica. Așadar, cu acceptul statelor membre, bineînțeles. Nu vrem să existe persoane lăsate în urmă în ceea ce privește mediul digital soluțiile și cadrele care sunt specificate cu ajutorul statelor membre nu contribuie în sine la diferențele digitale, uh, contribuie la soluții. Și aceste lucruri nu împiedică în niciun fel măsurile care să țină de ține cont de persoanele care nu sunt conectate la internet. Deci nu există o contradicție între cele două. Putem să avem soluții pentru majoritatea populației sau mm, populația care este alfabetizată digital și să ținem cont, pe de altă parte, de necesitățile celor care nu au o asemenea experiență. Cum se compară acțiunile noastre cu necesitatea, stat, necesitățile statelor membre? Putem să menționăm cadrul european de interoperabilitate care a fost specificat ca o, într-o comunicare a Comisiei. Nu există niciun fel de obligație. 24 de state membre au transpus măsurile conform necesităților și uh, părți și situației. Însă există o abordare comună. Este vorba de 24 de state membre care au adoptat ceva care nu era obligatoriu. Este vorba de un nivel de acțiune care ne permite să lucrăm în mod asemănător, să folosim aceleași metode și abordări, ceea ce nu înseamnă că toată lumea trebuie tratată în mod egal. Problemele de reglementare și diferențele de legislație. Chiar și în contextul pieței digi- pachetului pentru piața digitală. Trebuie să ținem cont de lecțiile și bunele practici din statele membre. Și după aceea vom ajunge la interoperabilitatea arhitecturii de referințe europene pentru a avea un pachet complet. Să avem strategia și cartografia. Protecția datelor și necesitățile de protecție a datelor, acestea sunt menționate explicit în propunere că programul ISO 2 trebuie să țină cont de, protec- de legislația de protecție a datelor și să fie în spiritul acestei legislații. Este un lucru stabilit ca principiu în propunerea actuală. Acestea fiind spuse, este foarte important să menționăm că noi acordăm componente, eh, standarde semantici care sunt utilizate ulterior pentru a găsi soluții în diverse domenii și în final, responsabilitatea pentru, acest, pentru protecția datelor este de partea uh, utilizatorilor care trebuie să uh, urmeze aceste reguli. Deci, bineînțeles că componentele trebuie să țină cont de legislația de protecție a datelor, însă, după aceea, cei care utilizează componentele vor trebui și ei să țină cont de legile privind protecția datelor. Companiile care propun acțiuni acțiunile care sunt propuse în programul ISA și ISA 2, toate urmează aceleași abordări Uh, sunt propuse de administrațiile statelor membre și de serviciile comisiei. Deci nu primim propuneri de la companie. Această procedură este că administrațiile statelor membre și Serviciile comisiei propun acțiuni. Aceste acțiuni nu trebuie să aibă în mod uh, necesar legătură cu regiunile, deci nu există finanțare directă a regiunilor, dar rezultatele acestor acțiuni pot să fie reutilizate de către regiuni, administrații uh, locale și așa mai departe. Tot ceea ce este făcut este pus la dispoziția statelor membre, a administrațiilor publice și bineînțeles că ă, platformele sunt unite. Platforma unificată conține deja un program și de asemenea ă, soluțiile open source care au fost dezvoltate cu susținerea programului ISA pe care le pot, pot identifica aici. Ă, pot să identific un caz, uh, uh, inițiativa cetățenilor europeni și sistemul online de adunare a semnăturilor, care a fost utilizat de toate inițiativele care au fost uh, demarate de către organizatori. Deci se poate folosi acest soft de colectare online elaborat cu susținerea programului ISA. Bine, mulțumim, continuăm cu, continuăm cu doamna Cavrozo din Portugalia. Ați prezentat cazul de studiu al Portugaliei și acum aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor că m-au ascultat. Vreau să vă prezint doar trei Uh, aspecte și preocupări care pot să ajute la rezolvarea problemelor. În programul ISA sunt implicate foarte mult statele mm, însele, totul se este îndreptat în interior. Însă, ce înseamnă deschiderea și deschiderea spre, necet, spre nevoile cetățenilor? Standardele sunt uh, componentele principale, însă uneori mi uh, se pare că uităm motivul pentru care existăm. Și dacă vrem să existe un ISA 3, este foarte important să avem o nouă cultură, să examinăm ceea ce am făcut, ceea ce ar trebui să facem și să creăm uh, posibilități pentru statele membre. Uneori se apare, apare întrebarea care este rolul Comisiei și care este rolul statului membru. Uh, dacă ne uităm în fundalul național, uh, acționăm în mod de reglementare, dar nu acționăm pe partea culturală și de aceea uneori avem o problemă majoră. Ceea ce se întâmplă aici este foarte important, dar statele membre nu înțeleg clar ceea ce facem noi, cu excepția faptului că uh, există foarte mulți bani, dar nu, nu apare nicio parte tangibilă, niciun rezultat tangibil. Așadar, al treilea lucru pe care aș dori să îl evidențiez este că eu consider și chiar și în trecut am discutat mult cu Margherita pentru că ă, ne cunoaștem de ceva vreme și întrebarea este întotdeauna aceeași. Atunci când ne întâlnim cu reprezentanții statelor membre, uneori revenim la același lucru. Când toate statele membre au căzut de acord că interoperabilitatea trebuie să rămână la nivelul guvernanței, au înțeles că oare societatea nu are nimic de a face cu acest lucru, deci va fi un lucru folosit doar de către un mic club a statelor membre. Este un lucru destul de uh, egoist. Noi suntem reprezentanții cetățenilor și eu consider și de aceea în prezentarea mea mi-am folosit uh, guvernarea deschisă ca un lucru care trebuie să uh, fie un semnal de alarmă pentru noi și pentru comisie atunci când discutăm despre ISA 2. Uh, chestiunile care țin de viața privată, de componente, însă incluziunea este pentru mine un subiect pe care nu îl văd exprimat în documentul de față. Vă mulțumesc. Urmează domnul Moschi din Polonia. Dumneavoastră sunteți cei care aveți un minister al digitalizării. Aveți cuvântul. Dziękuję Bardzo. Wydaje się, że ta dyskusja rozwija się w bardzo ciekawy sposób, ale też pokazuje... Cred că dezbaterile pe care le purtăm merg într-o direcție interesantă și evidențiază în ce măsură uh, lumea digitală este complicată unii au spus că nu s-a pus suficient accent pe excluziunea, excluderea digitală. Este, bineînțeles, un subiect foarte important și atunci când suntem foarte impresionați de noi servicii sau realizări, uh, poate nu ne dăm seama că uh, poate nu toți sunt uh, suficient de motivați pentru a folosi aceste noi sisteme. Avem acum la dispoziția noastră programe care recunosc care, vocea umană și uh, oamenii se apropie din ce în ce mai mult de lumea digitală și de sistemele implicate. Este foarte important să ne amintim despre excluderea digitală, să ne gândim la școli, posibilitatea de a organiza cursuri pentru a învăța pe oameni cum să um, utilizeze serviciile digitale. În al doilea rând, să nu închidem deodată vechile modalități de documente pe hârtie. Poate această veche soluție ar trebui să mai fie păstrată o vreme cred că decizia ține de ce acțiuni trebuie întreprinse central și ce acțiuni pot să fie uh, luate la nivel local. Um, se pot introduce anumite standarde și norme la nivel central și cheia ar fi următorul lucru. În momentul în care un standard lipsește și în momentul în care devine imposibil să schimb de informații la nivel transfrontalier, acolo trebuie aplicată o soluție centrală și formală. Însă, atunci când nu există un asemenea risc și asemenea probleme, eu aș uh, înclina spre o mai mare libertate pentru a ne asigura că cei care sunt mai interesați, po- interesați pot să-și aleagă soluțiile pe care le doresc. În unele dintre discursurile dumneavoastră ați menționat protecția datelor. Uh, Cred că este o temă majoră și pe care o discută și alte comisii parlamentare. parlamentare. Când discutăm despre piața digitală, trebuie să ținem cont de tot spectrul problemelor. Un alt subiect important ar fi așa numita securitate digitală. Cred că în lumea noastră în lumea actuală, nu putem să creăm noi sisteme fără să ținem cont de securitatea digitală. Este o provocare legată de toate sistemele, în special cele publice, în special cele deschise, sisteme care sunt accesibile pentru cetățeni, dar și pentru hackeri. Așadar, oare ar trebui să, să stabilim condiții minime de securitate pentru a asigura această securitate? Vă mulțumesc. Now. Mulțumim. Acum încununarea dezbaterii va fi reprezentată de intervenția raportorului. Domnule Zorinio, aveți 5 minute la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte. Toate aceste întrebări și răspunsuri m-au ajutat este o dovadă a faptului că, iată, avansăm în căutarea noastră de soluții. Raportorul și raportorii din umbră au deja un proiect de raport au fost deja depuse amendamente. Calendarul dovedește că mai avem o lună la dispoziție pentru a incorpora în uh, text noi amendamente și eu voi depune o serie de noi amendamente pe baza informațiilor pe care le-am uh, primit cu ocazia audierii acesteia. Știm că calendarul Comisiei IMCO și a Comisiei ITRE au fost uh, armonizate și Comisia LIBE mai trebuie să vină și ea cu amendamente care să acopere practic problema securității cibernetice și a protecției datelor. E clar că aceste urme, ultime aspecte pot fi cel mai bine uh, soluționată prin adoptarea regulamentului cu privire la protecția datelor, adoptare care e în curs. Multe dintre informațiile pe care le-am obținut astăzi și multe dintre comentariile pe care le-am auzit din sală deja sunt Uh, incluse în textul, în proiectul nostru de text. Uh, avem uh, o teză cu privire la la eliminarea barierelor teritoriale pe, în scopul de promovării accesibilității. Avem un amendament cu privire la analfabeții, la, la, la analfabeții uh, în domeniul digital, etc. După cum spunea cineva, noi uh, trebuie să creăm fundațiile unei uh, construcții minunate. De fapt, uh, acest program este această fundație de care avem nevoie cu toții. Eu cred că trebuie să tragem o linie de demarcare cât se poate de clară între ceea ce se va pune în aplicare de către, societăți, de către administrațiile publice naționale, respectiv uh, organismele uh, europene și uh, ceea ce trebuie să fie lăsat până la urmă la latitudinea societății civile. Asta tocmai pentru a avea parte de acea interoperabilitate de, de, de care avem atât, atâta nevoie. Pe de altă parte, avem această platformă Join Up, care ne oferă la rândul său uh, și ne-a oferit la rândul său o serie de soluții această platformă trebuie să fie subliniată și mai mult în raportul nostru și importanța acesteia. Deja s-au depus două amendamente în acest sens. Pe baza discuțiilor pe care le-am purtat uh, informal cu ceilalți, cu raportorii din umbră și cu ceilalți raportori, uh, am ajuns la concluzia că acel ghișeu unic trebuie să fie mai, uh, mai activ. Trebuie să diseminăm informațiile cu privire la ce anume pot folosi uh, uh, cetățenii europeni. Cele anumele stă la dispoziție. Amendamentele 12 și 19 se referă la tocmai la acest subiect. Pe de altă parte, vrem ca procesul să fie cât mai simplu cu putință, dar în același timp trebuie să stabilim niște criterii măsurabile. Iar eu am depus o serie de amendamente care se referă tocmai la simplificare, la situațiile de urgență, la măsurile care se aplică în diferitele cazuri asemenea, e important să promovăm o adevărată cooperare între statele membre, între administrațiile publice, între companii și aici uh, avem amendamentele 30 și 33. Mă, mă apropiu de final acum uh, și în încheiere dați-mi voie să vă spun că administrațiile publice întreprinderile și cetățenii uh, sunt uh, incluse în acest, uh, sunt toți incluși în acest program, dar până la urmă cetățenii europeni trebuie să fie adevărații beneficiari, iar pentru ca ei să se transforme în beneficiari și utilizatori fericiți, e nevoie de transparență, cât mai multă transparență. Și asta se cere prin amendamentul 14. Trebuie să fim conștienți de importanța uh, lucrurilor pe care le facem. Avem o bună bază de plecare, dar putem face mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc de asemenea pentru încheierea, pentru prezentarea de încheiere, intervenția de încheiere. Am, uh, e normal ca toate contribuțiile dumneavoastră să fie luate în considerare de către domnul Boni, raportorul din umbră de la PPE. Domnule Boni, cred că amendamentele acestea despre care vorbea Carlos sunt foarte utile. Nu putem decât să sprijinim aceste amendamente. Bine, mai avem timp să depunem uh, noi amendamente. Dați-mi voie să mă acces pe patru axe. În primul și în primul rând, dacă vorbim despre interoperabilitate, atunci eu personal cred că ar trebui să, să, să subliniem mai tare relația dintre eforturile arate la nivel european și prioritățile stabilite în diferitele statele, state membre. Cred că ar fi important să introducem un fel de obligație prin intermediul ISA 2. E nevoie nu doar de cooperare, ci și de acord pe marginea unor priorități. A doua axă importantă cum putem verifica dacă arhitectura prezentată în acest document va duce într-adevăr la crearea de noi tehnologii și va duce la depășirea noilor provocări. Dacă vom avea mHealth în uh, Europa, uh, Um, haideți să ne imaginăm. Vreau să aflu dacă acest model de interoperabilitate va fi suficient și va promova în continuare genul acesta de soluții. Să nu uităm că acest program va lua sfârșit în anul 2020. Noi suntem acum în 2015. Suntem într-o, trăim într-o lume care se schimbă permanent. Noi tehnologii vor apărea uh, între timp, de asemenea, noi acte legislative vor fi uh, promulgate uh, iar acest uh, act legislativ pe care îl discutăm acum trebuie să fie tocmai de aceea cât mai deschis cu putință pentru a permite integrarea pe viitor a noilor modificări, noilor schimbări, noilor tehnologii. A treia import, importantă axă este reprezentată de evitarea duplicărilor între programul acesta de interoperabilitate și activitatea statelor membre în respectivele domenii. Din nou, cred că toți actorii implicați trebuie să fie obligați să ia parte la o evaluare anuală a punerii în aplicare a ISA 2. Îmi dau seama că aceasta ar fi o povară administrativă până la urmă, dar dacă vrem să evităm uh, dificultățile pe viitor, trebuie să găsim de la bun început o soluție. În al patrulea rând, nu cred că ar trebui să ne axăm uh, exclusiv asupra documentului pe care îl avem în față. Și mă refer acum la acea, vac- uh, acea lacună legislativă care s-a menționat deja. Eu cred că E important ca acest program să fie aprobat de către Parlament cât mai curând cu putință, dar în același timp e nevoie de informații cu privire la actele legislative ce trebuie să fie modificate. Eu cred că acest program trebuie să fie început abia după clarificarea temeiului uh, juridic și după completarea, de asemenea, a temeiului juridic, pentru că această completare ar putea fi necesară. Vreau să mulțumesc, să-ți mulțumesc, Carlos, pentru entuziasmul de care dai dovadă, pentru că, iată, ne, ne arăți tuturor cât de interesantă poate fi tema interoperabilității. Ai reușit să ne faci să trecem de la discuțiile tehnice la dis- discuții cât se poate detalia, detaliate pe marginea acestui subiect. Domnul Toirer a plecat, prin, urmează, prin urmare urmează domnul Maragal. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că are sens să respectăm toate cele spuse deja. hotărător pentru eforturile noastre viitoare va fi uh, tocmai uh, sau hotărătoare pentru eforturile noastre viitoare este definirea rolului Comisiei Europene. De asemenea, raportul dintre subsidiaritate și descentralizare trebuie să fie uh, bine înțeles. Uh, Cred că Comisia Europeană trebuie să stabilească reguli cu caracter general și, de asemenea, trebuie uh, într-o, ca într-o manieră proactivă Comisia Europeană să, să sprijine statele membre în implementarea programelor acestora de interoperabilitate. De asemenea, în al doilea rând, caracterul deschis trebuie să rămână elementul central. Trebuie, de asemenea, să stabilim cum anume am putea fi mai cât mai eficienți cu putință pentru ca programul nostru uh, care vizează interoperabilitatea să devină la rândul său eficient. Coordonarea exercitată de către, comisia va, de către comisie va fi de asemenea hotărătoare. Mi se pare că în contextul agendei digitale uh, nu e suficient să avem doar evaluări ale ISA 2, evaluări făcute de către directoratul general uh, responsabil. Eu cred că, dincolo de analize, analizele de funcționare, trebuie să vorbim uh, de asemenea sau să se evalueze de asemenea costurile implicate, caracterul eficient, etc. Eu cred că o colaborare între diferitele directorate generale e necesară. Avem nevoie acum însă de propuneri concrete. Mulțumesc mult! Voi citi acum uh, intervenția, contribuția doamnei Matiaș. Acest uh, program uh, privind interoperabilitatea. Programul ISA va, uh, se va încheia în 2015, deci e nevoie de un nou program. Acest program se referă la digitalizarea administrațiilor publice europene. Pune accent pe interoperabilitate, interoperabilitate transfrontalieră a serviciilor online, e-government, e-health, uh, achizițiile uh, publice, electronice, instrumentele participative, platforme, etc., toate aceste instrumente fiind uh, sau având drept obiectiv modernizarea administrațiilor publice din întreaga Europa transparența și calitatea serviciilor oferite de către administrațiile publice este esențială pentru noi. Ne dorim, bineînțeles, servicii digitale cât mai simple cu putință care să aducă beneficii uh, cetățenilor care trăiesc uh, în special în alte state decât cel, uh, cel în care s-au născut și tocmai de aceea nu putem decât să sprijinim acest uh, program. Acum a venit timpul comisiei de la DG Digit. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, mulțumesc raportorilor, mulțumesc uh, membrilor Parlamentului European pentru toate aceste comentarii foarte valoroase. Mulți dintre dumneavoastră v-ați referit la rolul Comisiei în acest context. V-ați referit de asemenea la subsidiaritate și uh, colaborarea dintre diferitele servicii ale Comisiei. Dați-mi voie să vă spun din nou că facem uh, tot ceea ce ne stă în putință pentru a asigura concertarea uh, diferitelor DG-uri pe, în punerea în aplicarea diferitelor programe. Ne asumăm această responsabilitate a concertării eforturilor noastre. După cum a spus doamna Gheorgheva la întâlnirea interministerială de la Roma, Comisia își dorește să asiste statele membre în măsura în care ele au nevoie de susținere, de ajutor, în acest proces de modernizare a administrațiilor publice. Și în ceea ce privește ISA, suntem la fel de dispuși să lucrăm cu statele membre, să sprijinim statele membre pentru a putea uh, Uh, încununa pro, programul ISA. Dar, bineînțeles, fiecare parte își are propriile sale responsabilități. Și acum îi dau cuvântul, dacă îmi permiteți, uh, Margaritei pentru a răspunde la câteva întrebări. S-a vorbit despre lacunele legislative. Ar fi important să aflăm un răspuns la întrebarea aceasta. Mai întâi de toate, Dați-mi voi să vă spun că comisarul Oettinger este responsabil pentru acest program, INSA, împreună cu vicepreședintele ENSIP și, uh, bineînțeles, co- colaborăm sunt și cu ceilalți, ceilalți comisari. În ceea ce privește întrebarea cum anume pot să își îmbunătățească activitățile statele membre. E bine, Comisia Europeană nu trebuie să se implice în ceea ce fac statele membre, dar cu siguranță, dată fiind această nouă integrare a diferitelor sectoare la nivelul Comisiei, Uh, statele membre vor trebui să se adapteze noi arhitecturi și, prin urmare, vor fi încântate să obțină sprijin în acest sens de, de la Comisia Europeană. În ceea ce privește finanțarea uh, și scăderea finanțării, vă voi transmite mai degrabă un răspuns în scris, un răspuns mai detaliat. În ceea ce privește acum uh, lecțiile învățate din experiențele trecute. Dați-mi voie să vă spun că pro, programul nou s-a, stabil, s-a stabilit, s-a construit pe baza comentariilor și sugestiilor făcute de către statele membre în cursul evaluării programelor uh, inițiale Um, programul nou s-a bazat de asemenea pe toate rapoartele, analizele făcute de către Comisia Europeană și acest, acest cumul de, de informații a generat, iată, acest nou program care încearcă să se bazeze pe învățăturile trase, învățămintele trase din trecut. În ceea ce privește lacunele uh, legislative, sinceră să fiu, Această întrebare a fost uh, pusă de asemenea de Comitetul ISA. Comitetul ISA ne întreba ce anume ar trebui să fie schimbat. Deci, iată, avem, uh, avem deja în, uh, în vedere modificări sau necesitatea. Ne gândim la faptul că, într-adevăr, trebuie să fie modificate actele legislative pe aici, pe acolo, dar deocamdată n-am luat o decizie clară asupra actelor de modificat, dar cu comitetul uh, ISA vom ajunge la o concluzie. Domnule Zorinio, aveți din nou cuvântul. Că nu se deve, que se deve porque. Eh... Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că ar trebui să facem abuz de posibilitățile de intervenție. Cred că am ajuns la o fază a discuției care e punctul în care suntem informați. Am avut o discuție. Trebuie acum să ne suflecăm mânecile, să ne apucăm de treabă cu uh, raportorii și raportorii din umbră și împreună cu Comisia. Ideea ar fi să ne concentrăm pe datele și faptele concrete ca să putem face progrese în continuare. Aș vrea să mulțumesc Parlamentului European pentru că a ajutat la organizarea acestei audieri și tuturor participanților care au făcut-o să fie atât de fascinantă. Și uh, mulțumesc reprezentantelor Comisiei Europene, celorlalte Comisiei reprezentate aici, tuturor celor prezenți. Și vom putea să ne atingem obiectivele. Mulțumesc. Thank you. Președintele, mulțumesc. Și acum am uh, datorirea foarte plăcută să vă mulțumesc tuturor dumneavoastră participanților la dezbatere, celor implicați în acest schimb de informații și puncte de vedere. tuturor vorbitorilor și, în primul rând, domnului Zoriniu, raportorul, autorul acestui raport atât de important. Termenul limită pentru înaintarea de amendamente pentru proiectul de raport, 26 februarie 2015. Deci, sper că e timp suficient să progresăm și sper că va exista o continuare a dezbaterii de astăzi. Ultimul punct. Să vă anunț ședințele următoare. 26 februarie, spune vorbitorul, la ora 3, la Bruxelles, o ședință extraordinară. 23 februarie 2015, la ora 3, la Bruxelles, ședința obișnuită. Apoi pe 24 februarie, la ora 9 dimineața, la Bruxelles. Aceste două zile în care ne vom întâlni, poate în această sală, probabil. Vă mulțumesc pentru participarea la dezbatere și Vă urez o seară plăcută și poftă bună dacă vă duceți la masă.